din Georgia. În numele Comisiei uh, Europene îi dau cuvântul domnului Stilianides. Aveți cuvântul, domnule comisar. Domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor deputați, vreau să reactul Uniunii Europene de a continua acordul de asociere politică și economică între Georgia și Uniunea Europeană. Doamna Mogherini a vizitat Georgia pe 10 noiembrie. Am ținut cel de-al doilea consiliu în cadrul acordului de asociere pe 16 noiembrie la Bruxelles și colegul meu, comisarul Han, va fi prezent la Tbilisi mâine continuând angajamentul nostru la cel mai înalt nivel, asocierea între Consiliul de asociere între UE și Georgia a analizat progresele obținute până în prezent în ce privește uh, punerea în aplicare a dispozițiilor acordului de asociere care a fost semnat în luna iunie anului trecut. A mai analizat o serie de provocări care încă rămân de actualitate. La capitolul progrese salutăm buna punere în aplicare a acordului de liber schimb până în prezent și rapoartele Eurostat arată uh, uh, creșterea uh, exporturilor georgiene către Uniunea Europeană apropierea de standardele europene uh, progresează în, în ritm satisfăcător în Georgia și companiile din Georgia deja beneficiază de pe urma avantajelor acordului de liber schimb. În ceea ce privește provocările, trebuie să garantăm un mediu politic calm și și care respectă drepturile omului. Trebuie să evităm orice fel de um, evenimente care creează instabilitate. Trebuie să menținem acest avânt pe calea democrației, mai ales știind că în octombrie la anul trebuie să aibă loc alegeri parlamentare și ne așteptăm la deplina respectare a independenței instituțiilor, inclusiv Curtea Constituțională. Instituțiile care garantează democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului în Georgia. Înainte de viitoarea campanie electorală, Uh, trebuie să nu uităm că va fi prima care se desfășoară de când uh, a intrat în vigoare acordul de asociere și noi contăm pe guvern ca să organizeze alegeri libere și să um, se garanteze libertatea presei pentru ca rezultatele obținute să fie pe deplin legitime. Bineînțeles că partidele de opoziție trebuie să aibă acces liber și echitabil la uh, mediile de informare în masă. Sprijinim reformele în domeniul judiciar. Independența autorității judiciare se află în centrul acordului nostru de asociere, deși Uniunea Europeană nu formulează judecăți în ce privește diferitele cauze care se află în fața instanței. Noi vrem doar să ne asigurăm de faptul că valorile noastre comune se aplică, sunt respectate. Acest lucru se aplică și acelor uh, cauze de um, când, unde sunt implicate personalități. De exemplu, cauza Rustavi și detenția dinaintea uh, um, procesului acestui activist al opoziției. Vom continua să sprijinim Georgia în eforturile sale de a-și reforma uh, uh, sistemul juridic, pentru că în cadrul consolidării statului de drept trebuie să se garanteze independența autorității judiciare. Consiliul de asociere a fost o ocazie pentru uh, doamna Mogherini și domnul Han uh, să salute eforturile făcute în vederea liberalizării regimului de vize. Multe condiții deja au fost întrunite, dar eforturile trebuie să continue. Decizia finală nu are cum să fie anticipată în momentul de față. Există mesaje pozitive, însă și așteptări pozitive în această privință. Evoluțiile din Regiunile Abhazia și Osetia de Sud s-au aflat de asemenea pe ordinea de zi a Consiliului de Asociere. Doamna vicepreședinte Mogherini și domnul comisar Han au repetat sprijinul ferm pe care Uniunea Europeană le acordă respectării integrității teritoriale a Georgiei în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional. Uniunea Europeană vrea în continuare să permită soluționarea pe cale pașnică a conflictelor și politica noastră este să uh, recunoaștem frontierele oficiale ale Georgiei. Reprezentantul special al UE pentru criza din Georgia și misiunea de monitorizare a UE, uh, precum și faptul că Uniunea Europeană asigură președinția Comitetului de la Geneva, uh, sunt atâtea semne ale implicării efective a Uniunii Europene în soluționarea acestor conflicte. Și știți că Uniunea Europeană Uh, se implică de asemenea um, în Republica Centrafricană și în Ucraina în misiuni de gestionare a crizelor. Deci avem deja experiență pentru asemenea misiuni pe care o vom folosi și în Georgia. Vă mulțumesc pentru atenție. Efharisto, uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum, reprezentanții grupurilor politice urmează în primul rând, în numele PP-ului, domnul Ștetina. Aveți două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Permiteți-mi să reamintesc uh, ceva în Georgia au căzut două regiuni politice până acum, principal cel al lui Șevarnațe, iar vechiul regim a fost înlocuit în urma unor alegeri democratice. Acum însă țara iarăși traversează o perioadă de turbulențe, probleme care totuși persistă de ceva vreme încoace. Iar uh, se pare că Iosef Stalin s-a reincarnat Demonstrațiile au revenit pe scena politică, cei care se opun sunt uh, incriminați și în ultimele zile ne dăm seama că există tot felul de alte probleme, uh, inclusiv probleme care vizează pe Shahajdili, fostul ministru al uh, justiției. Astfel, Există o serie întreagă de evoluții îngrijorătoare uh, care au ajuns și la televiziunea rusească. Pe de altă parte, în această societate, valorile de bază continuă să prospere. Am văzut uh, și niște uh, rapoarte în acest sens, în ceea ce privește Shakashvili. El locuiește în continuare la Tbilisi Vito- ă, trecutul ă, încă se pare că nu a încetat să bântuie în această țară. Am dorit să avem acest acord de liber schimb cu Georgia, bazându-ne pe drepturile și libertățile fundamentale pe care noi le promovăm. Este ceva necesar pentru Georgia. Trebuie ca în această țară valorile acestea să fie în continuare protejate, promovate. Mulțumesc foarte mult! Uh, domnule. Și acum îi dau în cuvântul domnului Boștinaru, în numele socialiștilor. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, revizuirea politicii europene de vecinătate a fost prezentată săptămâna trecută. Are ca obiectiv revitalizarea Uh, relațiilor Uniunii Europene cu vecinii săi. În acest context ar trebui să uh, dăm un nou imbol parteneriatului estic sau cel puțin să avem o uh, abordare diferențiată față de țările care se arată disponibile să-și consolideze cooperarea cu Uniunea Europeană. Georgia Um, face mari eforturi în acest sens și trebuie să o sprijinim și să fim alături de o țară și de un popor care au arătat o, o atitudine pro-europeană. Georgia este un partener important pentru Uniunea Europeană în regiunea Mării Negre și uh, este și uh, un partener loial în contextul dramatic. După semnarea acordului de asociere, Georgia a făcut uh, progrese cu reformele, inclusiv în ceea ce privește planul de acțiune referitor la liberalizarea vizelor. Sper că următorul um, raport de progres va reflecta eforturile făcute de uh, Georgia și că cetățenii vor putea să se bucure de un regim fără vize. Însă stabilitatea Georgiei nu trebuie să fie considerată de la sine înțeleasă. Trebuie să oferim orice fel de asistență putem uh, pentru a sprijini Georgia, dar și să reafirmăm dreptul Georgiei la suveranitate teritorială, mai ales având în vedere acțiunile Rusiei lansate în 2008 și continuate uh, cu semnarea uh, a tratatului cu regiunile separatiste Abhazia și Osetia. Însă să nu uităm, și Georgia trebuie să-și asigure propria stabilitate internă printr-un uh, mediu intern stabil, uh, acorduri uh, între toate partidele politice pentru reformele principale. Și acum un apel către PPE. Vă rog, nu mai jucați cazul Georgiei la nivel politic, pentru că astfel nu ajutăm Georgia, ci dușmanii săi. Mulțumesc, domnul deputat Postinaru. Mam zaszczyt przekazać głos pani minister, pani... Mulțumesc. Acum voi da cuvântul doamnei Fotiga în numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Anexarea ilegală a Crimeei a suscitat multă teamă în Georgia și chiar a afectat-o pe deplin deoarece această țară s-a simțit parcă și mai amenințată. Este un stat care nu aparține NATO încă, dar participă la mecanismul de răspuns uh, rapid și este deosebit de activă și în eforturile noastre de um, ah, de politică externă și ne ajută cu forțe în eforturile din, um, de pace din uh, Ucraina și Republica Centrafricană. Dar, din păcate, politica Georgiei nu are doar rezultate pozitive. Aș vrea să menționez mai ales faptul că nu se respectă libertatea de exprimare și uh, cazul uh, canalului Rostavi 2. Eu cer acestui stat pentru care am toată prietenia să pună capăt acestor uh, um, acte și să elibereze desenuții politici de la Tbilisi. Eu chiar contez pe schimbări majore în aceste domenii și sprijin din tot sufletul liberalizarea regimului de vize pentru Georgia. Uh, thank you, uh, Mulțumesc. Acum are cuvântul în numele grupului ALDE domnul Nart. Două minute. Grazie, señor președinte. Mulțumesc. Domnule președinte, eu sunt un prieten al uh, Georgiei și al poporului georgian. Și atunci când se amestecă comerțul cu politica, uh, este clar că o politică de tip târguială este cea care triumfă. Iată, această omniprezență a intereselor este uh, Uh, din păcate, vizibilă și în cazul lui Shakashvili, care este un om extrem de bogat, uh, unul dintre cele mai bogați din lume. Vedem astăzi ce se întâmplă în ce privește reprezentarea politică, uh, vedem de unde provine clasa politică în această țară, miniștri, prim-ministru și așa mai departe. Și atunci, când vorbim despre această persoană, știm foarte bine uh, despre ce vorbim. Este foarte trist uh, că, într-adevăr, se amestecă comerțul cu politica. Trebuie să fie garantată libertatea de expresie, bineînțeles, libertatea de expresie politică. Și mă gândesc aici la Rostavi. În joc este credibilitatea noastră și a lor. Trebuie ca justiția să se pronunțe. Știm că George a făcut mulți pași înainte, extrem de pozitivi, însă cred că lipsește ceva esențial, credibilitatea sistemelor uh, lor judiciar și o lipsă a libertății presei. Sunt lucruri care vor trebui să fie aprofundate. Însă, ce facem noi, Uniunea Europeană? Dorim să ajutăm, dorim să facem ca uh, situația să evolueze pozitiv, Ce vom cere Georgiei? Să participe la o forță multinațională cu sprijinul NATO? Mă gândesc ce s-a întâmplat uh, în Ucraina, în Crimea. Echilibrul din această țară, echilibrul politic este unul extrem de delicat. Trebuie să fim realiști, să ne gândim cu adevărat la soarta acestei țări. Această țară are probleme, este o țară pașnică, nu trebuie să o lăsăm baltă. Mulțumesc foarte mult. Acum în numele GUE NGL dau cuvântul domnului Ransdorf. Minut și jumătate. Děkuji, pane předsedající. Gruzie má zničenou infrastrukturu. Mulțumesc. Georgia are o infrastructură de, distrusă, industria este distrusă, reprezintă numai 11% din PIB. În regiunea Caucazului, Georgia este o țară cheie pentru stabilizarea regiunii. Este o țară cu un potențial energetic uh, extraordinar, exportă electricitate, este produsul cel mai exportat, mai mult decât băuturile alcoolice. Consider că a venit momentul să adoptăm un fel de plan Marshall pentru regiunea Caucazului, care să deschidă calea către reconciliere. În trecut, în Georgia, au fost uh, multe uh, personalități um, și elite, iar acum uh, avem de-a face cu sărăcie și dezolare. Aceste țări sunt apropiate unele de altele, au un mare potențial care trebuie promovat. Avem șansa să arătăm că vecinătatea estică funcționează. Însă în Ucraina, Moldova, Belarus, nu reușim să uh, gestionăm bine lucrurile și același lucru se aplică și în regiunea Caucazului. A venit momentul să acționăm și nu numai să facem declarații. Mulțumim, domnule Ransdorf. Domnule Randstorf, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Austrevicius? Da, bineînțeles, accept. Austrevicius. Pone pirmininke, kolega, ačiū už, kad sutikote atsakyti mano klausimą. Mulțumesc, mulțumesc că ați acceptat întrebarea mea, stimate coleg. Sunt de acord că uh, infrastructurile din sectorul construcțiilor și energiei sunt foarte importante pentru Georgia și noi urăm tot norocul Georgiei. Eu sunt prietenul Georgiei, însă Georgia încă nu s-a distanțat de moștenirea sovietică. În uh, ultimele ani au construit mai multe statui în memoria lui Stalin Stalin care s-a făcut vinovat de omorârea milioane de oameni dintr-un singur motiv, pentru că nu doreau să devină cetățeni și sclavi sovietici. Eu întotdeauna am să vorbesc despre acest lucru când se vorbește despre Georgia. Mulțumesc. Puteți să răspundeți, domnule Ramstor. Vă mulțumesc. Cred că această întrebare de fapt nu se, încadrează, se încadrează neapărat în discuția de astăzi. Totuși, eu nu am spus că uh, eu uh, îl iau pe Sani drept un model politic. Sahajvili <clears throat> este cel care a spus că era vorba despre un exemplu de urmat, Stalin și la fel și Marx. Eu am trăit cu senzația că din cauza influenței lui Stalin, această țară s-a schimbat în marș forțat după cel de-al doilea război mondial, dar este un cu totul alt subiect și istori- istoricii sunt cei care să, um, tragă concluzia acestei dezbatere. Acceptați o altă întrebare cu cartonașul albastru? Din partea domnului Polceac, domnule Polceac, aveți cuvântul. Děkuji, pane poslanče, že jste akceptoval moji eh, kartu. Já jsem se zájmem vyslechl vaše slova, <clears throat> která... Vă mulțumesc că ați, ați acceptat cartonașul albastru. Am ascultat cele spuse de dumneavoastră, sunau bine. Totuși, dacă vreți un fel de plan Marshall pentru Georgia sau pentru zona Caucazului, n-ar însemna cumva că ar avea aceeași situație ca și atunci când a refuzat Uniunea Europeană să participe la planul Marshall? Planul Marshall și din 1945 uh, a fost o situație mult mai complexă. Atmosfera atunci era politizată complet. Uh, în 1947 Cehoslovacia și economia Cehoslovacă a fost lovită de o secetă cumplită și era o lipsă de hrană. Singurele țări care s-a oferit uh, să uh, ofere grâne Cehoslovacia, ambele au pus condiții. Uh, ambele au avut de pus, cum spuneam, condiții și singura țară care nu a pus niciun fel de condiție, a fost Canada. Mulțumesc foarte mult și acum în numele verzilor, doamna Heidi la un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda tuturor lipsurilor și provocărilor din Georgia, cred că este o țară din parteneriatul răsetean care arată că e foarte angajată pentru viitorul european. Cu cinci ani în urmă, Personal, n-aș fi crezut că într-o bună zi să mă gândesc că această țară, într-adevăr, ar putea să devină membra Uniunii Europene. Desigur că deocamdată e o perspectivă îndepărtată, dar cred că țara face eforturi deosebite și avem datoria să sprijinim această opțiune europeană. Știm că umbra lungă, prelungă a Rusiei planează deasupra fiecarei țări din Europa răsăritană sau din parteneriatul răsăritan. În comparație cu regimul anterior, acum uh, reformele au continuat, s-au obținut și rezultate. Cred că în ciuda anumitor uh, lipsuri, reforma în justiție a continuat și e adevărat că trebuie să acordăm atenție cazului Rusavitu, să arătăm că avem o atitudine severă în ce privește libertatea mass media și independența puterii judecătorești. Avem ceva speranțe, sunt semnale pozitive că, de fapt, Curtea Constituțională în ultimul timp, chiar și în acest caz, a arătat o independență considerabilă față de presiunea politică și asta va trebui să sprijinim. Cred de asemenea că noi, ca Parlament European, avem o sarcină deosebită de a sprijini poporul georgian și celelalte țări asociate din parteneriatul răsăritan să devină parte a comunității noastre. Mulțumesc, doamna Hautala. Acum, din partea grupului ENF, Jean-Luc Schaffhauser. Un minut și jumătate. Coleg, uh... Stimați colegi, distinși reprezentanții ai doamnei comisar, Eh, mai am, eh, am de spus ce lucruri ceva dintr-o perspectivă mai largă, mai politică. Am trecut dintr-o lume unipolară a leadership-ului american la o lume bipolară. China de astăzi este a doua putere economică prima, de fapt, în ceea ce privește paritatea puterii de cumpărare. Uh, Statele Unite au nevoie de Europa. Tratatul transatlantic vine în această perspectivă. Statele Unite au nevoie ca Europa să se rupă în două și să nu fie, uh, să nu existe o lume multipolară și o alianță eurasiatică. Toată politica Comisiei Europene, această politică care uh, merge împotriva Europei, care ar însemna să lanseze punți între două culturi și vorbesc ca alzacian, cum este cultura germanică și cultura franceză, care au permis existența Europei, cultura occidentală și cultura orientală și mai ales cultura rusă, pentru că am putea astfel să construim un mare complex european, european multipolar, li se refuză această perspectivă. Vreți ca toate țările, fie că e vorba de Serbia, de Moldova, de Georgia, de Ucraina să facă o alegere exclusivă în profitul unei politici contrare intereselor Europei. Trădați Europa, veți fi judecați pentru acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule deputat membrii nealiniați. Domnul Epideios Georgios, un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc domnule președinte. Uniunea Europeană consideră Georgia ca un fel de pionier în domeniul politicii de vecinătate estice și susține integritatea politică și sfârșitul politicii de divizare în ceea ce privește afazia. Este politica corespunzătoare, dar nu ar trebui să se uh, adreseze împotriva intereselor politicii Rusiei. Asta mai ales în condițiile în care acum avem nevoie de Rusia pentru combaterea ISIS. Nu are rost să mai continuăm aceste neînțelegeri cu Rusia în ceea ce privește Georgia. Din potrivă, trebuie să existe un dialog și o colaborare cu Rusia, mai ales în condițiile actuale, când uh, o astfel de o abordare este facilitată. Dacă eforturile Georgiei pentru democratizare și creștere sunt susținute, atunci vom contribui și la binele Europei. Eu cred că multele greșeli pe care Europa le-a făcut și care au condus la aceste tragedii de la Paris ne arată că trebuie să facem o politică pragmatică fără să repetăm greșelile în viitor. Mulțumesc. Urmează acum domnul Galer. Două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur că mai aveți voie să stați în fața unui steag european. Ar trebui să fiți un model pentru prim-ministra dumneavoastră. Georgia este un partener important. Cetățenii Georgiei sunt importanți pentru noi pentru că se orientează spre Uniunea Europeană și colaborează cu noi. Vrem să îi vedem în arhitectura noastră politică și în sfera noastră economică pentru că astfel crește stabilitatea în zona noastră. Angajamentul nostru pentru Georgia nu este necondiționat Vrem respectarea drepturilor cetățenești, pluralism în democrație și stat de drept. Aceste așteptări le au și cetățenii Georgiei. Georgia susține modernizarea și reformele. Astfel, politicienii și partidele trebuie să aibă un comportament mai grijuliu decât până acum. Nu sunt din Georgia, nu sunt nici italian, dar îmi place o atitudine mai angajată și pasională în politică, dar e greșit ca o astfel de pasiune politică să distrugă colaborarea între democrați. Și e greșit atunci când politica eșuează datorită luptei de putere și nu se. Și ar fi greșit să ca mass media să trebuiască să vorbească la unison. Cetățenii au dreptate când cer ca problemele să fie soluționate, ca țara lor să dezvolte în stil european, fără a a se orienta către vecinul lor mare din Est. Dacă ar fi bine dacă și visul nostru deveni visul tuturor celor din Georgia. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc, domnule Galer. Îmi place uh, faptul că gustați uh, glumele și aveți simțul umorului. Urmează acum domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Să sărbătorim anul acesta un număr de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice cu Georgia. Relațiile noastre s-au orientat întotdeauna către dialog și parteneriat. Anul trecut s-a semnat acordul de asociere cu Georgia, care cuprinde și un tratat privind o zonă economică cuprinzătoare și profundă. Și acest tratat ar trebui să dea un avânt uh, Georgiei pentru dezvoltare. S-au făcut progrese în dialogul privind liberalizarea vizelor. Georgia a avansat în ceea ce privește aplicarea reformelor necesare, nu mai mult decât Ucraina sau Moldova. Totuși, celelalte beneficiază de un regim de liber de viză. S-a înființat o unitate anticorupție iar uh, în ianuarie anul acesta uh, un, un procuror se ocupă de aceste cazuri, de toate politicile respective, ca și de legea privind angajații de stat. Toate acestea arată că Georgia este mai mult decât gata să finalizeze acest dialog. Stimați colegi, Așa cum a arătat în altul reprezentant, țara își dezvoltă nu numai legăturile cu Uniunea Europeană, ci acționează ca transmițător regional a valorilor europene în Caucaz. Respectul pentru valorile democratice, pentru legăturile culturale Păi și mai ales în ceea ce privește rolul Bisericii Ortodoxe din Georgia și al Patriarhului, arată că Georgia de astăzi este cea care este. Așa încât ca parlamentar, raportor pe Georgia și interesat în progresul legăturilor dintre Georgia și Uniunea Europeană, vreau să arăt că dacă există un vecin cu care putem să avem relații mult mai puternice, este Georgia. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum, domnul Karim Sayad, un minut, vă rog. Uh, having just led... După ce am condus în acestui Parlament <clears throat> prima ședință a Comitetului de Asociere a Parlamentului European cu o delegație din acel Parlament cu omologii din Georgia, aș vrea să încep prin a le mulțumi omologilor din Georgia și copreședintelui de acolo toți colegii care au jucat un rol de plin în acele grupuri care au fost prezenți cât au ținut reuniunea de acolo. A fost o misiune cu multe provocări din unele puncte de vedere, dar cred că am realizat un lucru și anume să facem ca relațiile noastre să treacă dincolo de afilieri politice la nivel de legătură de la Parlament la Parlament și cred că va fi în interesul nostru dacă viitoarele rezoluții se vor baza pe declarația finală pe care am reușit să o adoptăm. Mulțumesc Comisiei pentru raportul privind tratatul acela DCFTA și acordul de asociere. Etapa următoare, desigur că trebuie să fie înspre liberalizarea vizelor. În ce privește poporul georgian, acestei visul lor pentru viitorul apropiat. Există o perspectivă rusească care transmite un semnal puternic pentru cei din Abhazia și Oseția că trebuie să investească și ei în această direcție viitoare. Desigur că sunt alegeri care se apropie, să se țină în curând și de deci ce este esențial ca Georgia să își arate angajamentul față de valorile europene. Lucru demonstrat cel mai bine de angajamentul de astăzi <clears throat> înspre libertatea mass media. Mulțumim. Acum domnul, după domnul Karim urmează Domnul Tomaș Meserici. Uh, thank you, Chair. Uh, thank you, Mr. Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru sinteza noastră foarte optimistă cu privire la evoluțiile politice din Georgia. Mi-aș dori să aveți dreptate în evaluarea dumneavoastră vis-a-vis -vis de ceea ce s-a întâmplat recent. Georgia a făcut progrese enorme de când și-a recâștigat independența și, așa cum au arătat și colegii mei pe bună dreptate, a parcurs un proces de modificare constituțională și guvernamentală în mod uh, pașnic și multe alte țări ar putea fi mândre de așa ceva. Acestea fiind spuse, trebuie să subliniez că pol- stabilitatea politică nu trebuie niciodată luată ca ceva de la sine, pentru că nu e durează neapărat uh, pentru totdeauna. Și pentru democrație trebuie să existe și un rival și acesta trebuie să înțeleagă situația și să conlucreze în vederea unor schimbări în cadrul legal al democrației. Ultimul raport uh, publicat în octombrie 2013 arată că există 12% susținere pentru partide pro-ruse în Georgia. Asta este pericolul pe care trebuie să-l evităm. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Andrei Plenković, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Cerneschi. Georgia este una dintre prioritățile Uniunii Europene ca parte a politicii de vecinătate și și-a arătat angajamentul pentru preluarea reformelor europene. După Revoluția Trandafirilor, Țara s-a transformat dintr-un stat pro-rus sub influență sovietică într-un stat care arată clar că are o orientare pro-europeană. Din nefericire, prețul a fost foarte mare. A trebuit să se confrunte cu uh, republicile separatiste, Oseția și Abhazia, și cu blocarea uh, furnizării de energie de către Rusia. Trebuie de asemenea să vedem și aspectele negative uh, presiunea asupra opoziției, uh, încarcerarea unor jurnaliști. Am fost în Georgia, am făcut parte din această delegație și am arătat că există o problemă uh, în ceea ce privește alegerea politică a judecătorilor și există în continuare deținuți politici care sunt încarcerați. Anul acesta vor fi alegeri în Georgia și libertatea presei este extrem de importantă pentru a asigura o campanie uh, electorală onestă. Sper că Georgia Uh, va reuși să-și folosească capacitatea excepțională. Primul ministru și ministrul justiției uh, ni s-au adresat recent și sperăm că vor merge înainte și că își vor reuși să aibă un dialog politic și că acordul de asociere și acordul comercial aprofundat uh, vor avea rezultate bune, ca și probabila liberalizare a regimului vizelor, vor accelera apropierea de Europa. Mulțumesc foarte mult. Doamna Cati Piri, trei minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Din multe puncte de vedere, Georgia e o poveste de succes. E singura țară din regiune care a reușit o tranziție pașnică de la un guvern la altul s-a făcut uh, la alegeri și nu prin luptă de stradă. În plus, este una dintre cele trei țări din parteneriatul răsăritan care au spus că doresc uh, o relație mai strânsă. Acordul de asociere este cheia, o relație bazată pe valori. Statul de drept, dreptul omului și libertatea mass media sunt în centrul acestor valori. Prin urmare, este de o importanță deosebită uh, până și percepția amestecului politic în puterea judecătorească și libertății presei să se evite în orice moment. În această privință, ca să mă exprim diplomatic, cazul, cazul Stavitu ar fi trebuit să se trateze altfel. Dar e la fel de în modul în care fostul președinte Saakashvili a încercat să instrumenteze acest caz pentru a provoca tulburări. E ultimul lucru de care are nevoie Georgia. E nevoie de reforme, de rezultate. În plus, e atât de multă instabilitate încât nu își poate permite diviziuni interne profunde. Amenințările sunt externe. La trei ani după schimbarea democratică de guvern, e momentul ca forțele politice din țară să se unească. Un rezultat important, tangibil al cooperării UE-Georgia <coughs> poate să reprezinte abolirea cerinței de viză pentru toți cetățenii georgieni, ceea ce ar putea să fie amenințat dacă această rivalitate nesănătoasă politică continuă în țară. Mai sunt probleme în Georgia? Da, cu siguranță. <clears throat> Ca să mă refer doar la câteva. Mentalitatea câștigătorului ia tot, continuă să prevaleze. Actorul cel mai influent din Georgia nu e răspunzător în fața nimănui. Grupurile radicale continuă să apară, în timp ce nu se știe niciodată cine le finanțează. Cu toate acestea, sunt încrezătoare că printr-un efort al tuturor forțelor politice din țară, reformele necesare deja începute în administrația anterioară pot să continue și cetățenii georgini să culeagă roadele unei coopere mai strânse cu Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumim, spune domnul președinte. Acum doamna Koslovska Raevici are cuvântul. Dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Între țările politicii de vecinătate din Est, Georgia dezvoltă democrația într-un ritm rapid, ca și pluralismul. De asemenea, s-a îmbunătățit foarte mult um, libertatea presei, libertatea mass media, drepturile cetățenești. Este un fapt că și partidele politice ar putea fi periclitate acolo, pentru că există tot mai multe forțe antidemocratice. Aceste forțe devin din ce în ce mai puternice și se datorează greșelilor partidelor de guvernământ. Există un scandal al ascultărilor acolo și metode destul de brutale când e vorba de mass media care susține opoziția. Asta cum am văzut și în cazul Rostavit 2. Apoi mai sunt și provinciile Abhazia și Oseția și situația de acolo și de aceea va trebui să vedem dacă Georgia va reuși să mențină cursul său european. Aș dori să mă refer și la chestiunea vizelor. Se lucrează la un acord de facilitare și uh, facilitarea vizelor ar fi de fapt în uh, beneficiul uh, Uh, atât al Georgiei cât și a Uniunii Europene și din perspectiva economică. Georgia are nevoie de un angajament mai puternic al Uniunii Europene în ceea ce privește mass media, dar și um, PR-ul pentru ca activitățile jurnalistice se poate dezvolta, dar trebuie să le punem la dispoziție și informații pentru că atât politicienii cât și votanții să își poată face o părere plecând de la fapte obiective și desigur trebuie să existe și un pluralism de opinie. Ar dori să-l întreb pe domnul comisar ce progrese s-au făcut în ceea ce privește liberalizarea vizelor, care sunt șansele și dacă există și astfel de proiecte de susținere a mass media în Georgia sau se planifică. Mulțumesc. Am ajuns acum la momentul intervențiilor spontane. Are pentru început cuvântul domnul Eduard Cucan. Mulțumesc foarte mult. În contextul politicii de vecinătate a Europei, vreau să spun foarte clar că acele țări care doresc uh, să întrețină relații mai puternice cu Uniunea Europeană trebuie să fie pe deplin susținute. În același timp trebuie să fie clar că aceste țări trebuie să îndeplinească niște standarde. Georgia este una din țările care a arătat dedicare față de calea europeană prin asociarea politică și integrarea economică. Georgia ar trebui să se bucure de susținerea noastră prin dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană și prin apărarea integrității teritoriale. Ar trebui să facem pași înainte în ceea ce privește integrarea pe piața energetică, energetică cu Georgia. În același timp, Aș dori să atrag atenția liderilor politici georgieni să-și lup, ducă luptele politice în Parlament, nu prin arest preventiv sau prin încarcerare. Trebuie să fie linii foarte clare pentru un proces democratic corect și pentru statul de drept. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Notis Maria are acum cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> în legăturile dintre Uniunea Europeană și Georgia sunt foarte importante. Această țară fiind un factor important <clears throat> pentru securitatea regiunii Caucazului. E o țară foarte importantă pentru relațiile noastre cu vecinătatea răsăritană, trebuie să ne considerăm relații. Și, uh, de asemenea, ar trebui să consolidăm uh, comerțul. Și n-ar trebui ca acesta să fie considerată ca mijloc de ingerență în afacerile interne ale Georgiei. Nu trebuie să se influențeze Georgia, ar trebui ca ea să poată în mod suveran să-și elaboreze politica apărând drepturile civile, statul de drept și drepturile fundamentale. Doar în acest uh, fel situația politică poate să evolueze, având în vedere alegerile care vor avea loc în 2016, unde e nevoie de polifonie și, de asemenea, drepturile opoziției. Președinte, domnul deputat Chiuciuc, care cuvântul. Господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Georgia este o țară cu o istorie și cultură bogată, fără îndoială că face parte din istoria europeană. Și acum un an a sărbătorit aniversarea acordului de asociere. 69% din populație susține acest acord. Există de asemenea și un consens în ceea ce privește apartenența la NATO. Timp de mulți ani, Georgia a făcut parte din uh, Uniunea Sovietică, iar acum are o alternativă. Venind dintr-o fostă țară socialistă, îmi dau seama cu ce provocări se confruntă tânăra democrație din Georgia. Ultimele sau revolu- evoluțiile recente au arătat acest lucru. Nu le putem ignora. Însă trebuie să insistăm asupra respectării statului de drept și a libertății presei de către toate părțile implicate. George are nevoie de susținerea noastră pentru a-și continua drumul european. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Igor Soltoș. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte am auzit uh, o serie întreagă de lucruri pozitive despre Georgia astăzi. Totuși, întrebarea continuă să existe. Ce, care este atitudinea realistă? Și datele, informațiile pe care le avem sunt importante. Este important cum măsurăm progresele, cum măsurăm efectele progreselor, care sunt criteriile folosite. Iată de ce am cerut cuvântul. Cred că este important ca Parlamentul European și Comisia Europeană să coopereze cu Consiliul Europei Consiliul Europei joacă un rol foarte important în evaluarea situației drepturilor omului, a democrației, a sistemului juridic, a libertății mediei și a libertății de exprimare cred că ar fi nevoie ca de fapt Comisia și Consiliul Europei să coopereze mai îndeaproape în aceste domenii, pentru că de fapt Consiliul Europei a stabilit niște standarde privind drepturile omului. Mulțumesc. Mulțumesc domnule Solteș. Și acum are cuvântul domnul Polcek. Děkuji vám, pane předsedo, za udělení slova. Mulțumesc, domnule președinte. În 2012, când au fost alegerile și s-a transmis puterea. A fost o experiență deosebită a democrației. Georgia și-a arătat forțele deosebită pentru tranziție. Țara are nu doar un mare potențial în energie, ci și un aliat cheie și partener pentru un european în zona Caucazului. Iată de ce salut reformele care au avut loc în acea țară Nu trebuie să existe o continuare hotărâtă a celor reforme. fără amestec sau ingerințe politice, că se bucură de sprijinul nostru. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această intervenție. Acum, din partea Comisiei Europene, domnul comisar Cristos Silianides. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spunea, așa cum am spus în uh, prezentarea mea introductivă, monitorizăm îndeaproape respectarea principiilor noastre comune și facem acest lucru în calitate de parteneri împreună cu Georgia, având convingerea că consolidarea democrației și a statului de drept sunt uh, asigurate, asigură în același timp și transparență necesară, lucruri care sunt uh, de interes comun. Și acest lucru corespunde priorităților stabilite în, uh, în raportul de revizuire. Doamna vicepreședinte Mogherini a considerat că Parlamentarii și guvernul din Georgia au făcut progrese bune, însă trebuie să se concentreze în continuare asupra reformelor pentru a crea un spațiu sigur pentru campania electorală de anul viitor, dinainte de alegeri. Acum, în ceea ce privește liberalizarea vizelor, a existat o întrebare în această privință. Procesul de Liberalizarea a vizelor se bazează pe rezultatul misiunilor de evaluare care au avut loc în septembrie-octombrie și a informațiilor oferite de Georgia și vor face parte dintr-un raport care se va publica luna viitoare Odată ce există raportul final, Comisia va putea face o propunere oficială pentru eventuala ridicare a vizelor. Această decizie, sigur, se va discuta cu Parlamentul European și cu Consiliul. Și este dificil de prevăzut termenul în care se poate lua o decizie într-un asemenea proces. Permiteți-mi să închei spunând că Acordul de asociere UE-Georgia reprezintă o manieră concretă de a activa întregul potențial al relațiilor noastre. Ne concentrăm asupra oferirii de susținere pentru reforme cheie în ceea ce privește redresarea economică și creșterea economică, cooperarea la nivel guvernamental și sectorial în domeniul transporturilor, energiei și a mediului, de pildă și facem toate aceste lucruri cu optimism. Pentru că de aia suntem în politică, avem această abordare în politică. Mulțumesc! Efharisto, Mulțumesc foarte mult, domnule comisar.